Bien, mesdames, messieurs, je vous invite à gagner vos... Doamnelor și domnilor, vă invit să vă luați locurile. Vous avez reçu... Stimați colegi, ați primit proiectul de ordine de zi. Ați văzut în newsletter care e situația regimului lingvistic pentru comisia noastră. De asemenea, ați găsit la locul fiecăruia o mapă de bun venit care vă oferă, printre altele, informații utile, mai ales celor care sunt pentru prima dată aici, informații legate de activitățile și de responsabilitățile ce revin membrilor Comisiei Bugete. De asemenea, aveți la dispoziție un bilanț al legislaturii anterioare, pregătit și acesta de secretariatul nostru, căruia doresc să-i mulțumesc pe această cale. Proiectul de corrigendum, de asemenea, va fost pus la dispoziție pe 18 iulie. E vorba de modificări de ordine seamnete tehnic, asupra care s-a căzut de acord împreună cu celelalte instituții și în strânsă cooperare cu raportoarea doamna Gresle. În conformitate cu regula 231 al regulamentului interior, comisia responsabilă pe fond trebuie să examineze acest proiect înainte de a-l trimite în plenară, dacă va fi cazul. De aceea v-aș propune ca acest corrigendum să fie anunțat la următoarea plenară, sigur, cu condiția ca niciun membru să nu ridice vreo obiecție în acest sens. Aș vrea, prin urmare, să mă asigur că nu există obiecții și că sunteți de acord că acest corigendum să fie prezentat în plenară. Avem, deci, consensii acceptat de unanimitate, prin unanimitate de membrii comisiei. Bine, trecem apoi la proiectul de buget pe 2015 și aș vrea să vă atrag atenția asupra următoarei chestiuni. Acest punct de pe ordinea de zi se leagă de punctele 4 și 5, pentru care încă nu avem raportori. Mobilizarea instrumentului de flexibilitate și fondul de solidaritate. După cum știți, Consiliul săptămâna trecută a ajuns la un acord la nivel Coreperului pentru a tăia 2 miliarde și jumătate din buget la plăți și 500 de milioane la angajamente. există deja un deficit semnificativ între cheltuielile angajate și plăți. Observați și dumneavoastră că 2 miliarde și jumătate se taie de la plăți, iar angajamentele nu scad decât cu 500 de milioane. E o chestiune pe care o să mai discutăm. Și am să-i dau acum cuvântul doamnei Gardia Zabal, raportor pentru secțiunea 3. Și apoi am să-i dau cuvântul doamnei Holmeier pentru celelalte secțiuni. Doamnă raportor general, aveți cuvântul. La verdad că... Vă mulțumesc, domnule președinte. Adevărul e că nu sunt prea multe de spus în ceea ce privește bugetul pentru 2015. După cum ați explicat deja, Consiliul a adoptat o poziție și a hotărât să reducă cu angajamentele cu 522 de milioane și plățile cu aproape 2 miliarde 100 de milioane. Consiliul nu dorește să rezolve problema de plăți cu care ne confruntăm, ci încă o dată reduce plățile pentru 2015. Poziția Comisiei referitor la plăți atingea limita absolută a posibilităților de plată pe care ne le conferă cadrul financiar. cu toate că nevoia reală era peste limita fixată pentru 2015. În orice caz, uh, limitându-ne luând uh, ca orientare datele oferite de comisie, Consiliul a hotărât să facă o tăiere de aproape de peste 2 miliarde de euro. dacă vom reuși ca în odată pentru totdeauna Consiliul să ia o hotărâre înțeleaptă și să accepte bugetele rectificative propuse de comisie, vom începe treptat să soluționăm problema plăților. La ora actuală nu dispunem de date actualizate. Comisia ni le va prezenta poate în septembrie. Probabil abia atunci vom vedea uh, Uh, cum stau lucrurile pentru 2014 și vom putea să începem să vedem cum vom gestiona anul 2015. La Comisia de Cultură am luat parte în calitate de suplean, dar se vorbea de problema bugetului în general. În această comisie, responsabilii comisiei care se ocupă de acest resort au atras atenția că dacă nu vom lua la timp hotărârea de a aproba aceste bugete rectificative, încă o dată, plățile pentru cel de-al doilea semestru, pentru bursele Erasmus, ar putea să fie expuse unui risc de neplată. Sper să nu uh, ne regăsim în situația de anul trecut, situație în care, din cauza faptului că nu s-au luat hotărâri la timp, uh, au trebuit să facem eforturi extraordinare și să adoptăm bugete rectificative de urgență. Exemplul uh, burselor Erasmus este poate cel mai bun exemplu din felul în care politica europeană pune în uh, pericol alocarea acestor burse. Prin urmare, în calitate de raportor și încă ca și Parlament, sper să putem prezenta o poziție solidă în ceea ce privește plățile. Este, din păcate, cea mai mare problemă cu care ne confruntăm. Mie mi-ar plăcea să vorbesc despre angajamente, pentru că, în cele din urmă, aceasta este politica pe care trebuie să o promovăm. Angajamentele reprezintă prioritățile noastre. Cele din urmă, nu putem decât să prezentăm un rezultat tehnic al angajamentelor, al um, compromiselor la care am ajuns cu uh, Comisia și Consiliu. Din păcate, trebuie să uh, facem eforturi pentru ca Consiliul să înțeleagă că trebuie să uh, facă plățile pentru care și-a luat angajamentul. În același timp, trebuie să ținem cont de prioritățile politice stabilite de acest Parlament. După cum am stabilit deja în martie, una din prioritățile noastre ar trebui să fie aceea de a pune la dispoziția programelor europene cele mai uh, multe fonduri posibile pentru ca investițiile dorite să se realizeze și să nu trebuiască să așteptăm anul 2018-2019 pentru că bugetul european, deși redus, uh, reprezintă un stimulent pentru statele membre pentru a investi, pentru a pune Europa pe calea dezvoltării progresului uh, eu cred că Europa trebuie să poată fi competitivă la nivel mondial și nu trebuie să recurgă la salarii scăzute. Europa trebuie să fie competitivă și iată, trebuie să punem la bătaie bugetul european. Trebuie să încercăm să putem ajuta statele membre și să încurajăm promovarea anumitor programe, uh, programe de educație pentru ca Europa să fie un punct de reper pentru ca Europa să revină în atenția lumii. Prin urmare, 50% pentru angajamente și 50% pentru efectuarea plăților, pentru că dacă ne luăm angajamente și apoi nu plătim, nu ne facem bine treaba. O mică observație, câteva date în ceea ce privește proiectele pilot și uh, măsurile pregătitoare, cu toate că uh, suma totală e destul de redusă, este totuși uh, un punct uh, de interes pentru eurodeputați. Deja uh, s-a încheiat cel de-al doilea termen limită pentru prezentarea proiectelor pilot și măsurilor pregătitoare. În cele două etape, eurodeputații au prezentat 117 proiecte pilot și 34 uh, măsuri pregătitoare. 127 uh, din acestea sunt uh, noi și 27 existau, uh, e vorba de o sumă de aproape 1.400.000 de euro. Am primit deja evaluarea Comisiei uh, Europene în această privință. Știți că am trimis Comisiei toate propunerile. Uh, pentru ca aceasta să poată realiza o evaluare tehnică în ceea ce privește fezabilitatea acestora. Am primit această evaluare a comisiei. Au rămas încă totuși patru uh, proiecte care nu au făcut obiectul unei evaluări. Vom primi respectivele valori în septembrie. Am afirmat întotdeauna că evaluarea comisiei este, bineînțeles, importantă. Însă, dacă acest Parlament hotărăște că există o prioritate politică reprezentată de desfășurarea acelor proiecte, cu toate că evaluarea Comisiei s-ar putea să nu fie una favorabilă, vom considera acele proiecte ca prioritate politică și vom face tot ce ne stă în putință pentru ca acestea să fie puse în aplicare. E o condiție într-adevăr necesară realizarea acestor evaluări, dar nu cred că e o condiție suficientă în ceea ce privește uh, realizarea celor proiecte. Înainte de toate, trebuie să punem prioritățile noastre politice. Cam atât, mulțumesc. Merci, madame le rapporteur. Mulțumim, doamnă raportor general. Mulțumim pentru aceste observații. Suntem la începutul acestei legislaturi, desigur, și va trebui să fim foarte atenți atunci când e vorba de plăți în raport cu angajamentele asumate. Acele angajamente care nu sunt finanțate ar putea să apară ca un caz de impostură. Nu vom putea accepta ca europenii să se îndatoreze pentru că noi nu acoperim facturile care se acumulează. 5 miliarde într-o țară în 2010, 24 miliarde într-o altă țară, în aceeași țară în 2013, deci cheltuielile se acumulează. Însă o să discutăm curând despre toate aceste chestiuni. Cine dorește să intervină? Domnul Monca. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať pani spravodajkyni za zhrnutie. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc raportoare pentru că a sintetizat chestiunea. Sunt pe deplin de acord cu dânsa și anume principala problemă e faptul că, iată, angajăm anumite cheltuieli și nu se fac plățile promise. Eu am uh, fost primar al unui oraș, în țara mea de baștină, și apoi am lucrat în administrația regională și știu ce înseamnă când întârzie rambursările din fondurile europene. Noi am trecut la reconstrucția unor poduri, 50% dintre fonduri erau din fonduri proprii cu 50% cofinanțare, iar când banii europeni întârzie sau lipsesc cu desăvârșire, problemele sunt extrem, extrem de presante. Noi a trebuit, de exemplu, în trecut să acoperim, să facem toate plățile în termen de 10, 30, 60 de zile. dar banii europeni nu au venit la timp. Dacă noi nu vărsăm acești bani europeni la timp, primarii nu o să-și poată plăti facturile și vor suferi și societățile comerciale care au contracte cu ei. O mare problemă pentru sectorul economic este tocmai accesul la fonduri. Deci, iată, sunt repercusiuni de ordin structural, un lucru pe care Consiliul ar trebui să-l înțeleagă și va trebui să facem tot ce ne stă în putere pentru a rezolva această problemă. Chestiunea apare iarăși și iarăși în fiecare an. În opinia mea, singura soluție este să ne respectăm angajamentele și să trecem la un sistem de resurse proprii. Știu că domnul Juncker vrea să ducă mai departe taxa pe tranzacții financiare, asta ne-ar putea ajuta. Mulțumim, spune domnul președinte. Următorul vorbitor. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumesc și eu raportoarei. Spunea dânsa dacă cei de la Consiliu vor lua o decizie bună. Eu vin din țara lui Moș Crăciun, dar când începem cu propozițiile astea cu dacă, sincer, sunt destul de sceptic, mai ales când e vorba de Consiliu luând o decizie bună sau bine chipzuită. O să vedem. Poate că în preajma Crăciunului s-o răzgândi. două comentarii în legătură cu problema în cauză. Două angajamentele noastre sunt destul de oportuniste. Uneori ne angajăm la anumite lucruri, mai ales când e vorba de chestiuni care se rezolvă pe termen lung. Din acest punct de vedere, ar trebui să dăm dovadă de oarecare reținere. dacă vrem să fim, într-adevăr, așa cum spunem, cei mai buni în lume, dar de fapt cheltuim bani pe care noi avem, realitatea ajunge să fie destul de tristă. Aș vrea un angajament din partea Consiliului și anume analiza pe parcurs, analiza la jumătatea perioadei. ne vom pomeni în situația în care cineva o să spună cei de la Comisia bugetă sunt niște idioți dacă nu se face acest lucru și n-aș vrea să ajungem într-o astfel de postură. Mulțumesc! S-ar putea schimba balanța puterii în Europa sau autoritatea Europei pe planetă. Următorul vorbitor. Domnule președinte, suntem încă în faza preliminară pentru noua perspectivă financiară, doar 22% dintre fonduri urmează să fie alocate pentru noi programe, mai bine de 40% sunt alocate încheierii vechilor programe și pentru a putea gestiona această situație, dat fiind bagajul acumulat în anul anterior, cheia pentru 2015 va fi să avem adăugiri la bugetul pe 2014 pentru a asigura tranziția. Va trebui să ne, angajăm, să ne asigurăm în primul rând că acordăm prioritate angajamentelor asumate. Da, care e plafonul pentru 2015? E cu 2 miliarde sub ce s-a cheltuit în 2014. Și de aici problema. În acest an, plafonul e cu 8 miliarde sub ce s-a cheltuit în 2013. Deci vedeți de unde decurg dificultățile. Dacă vrem Dacă nu găsim soluții pentru 2014, nu va fi imposibil să rezolvăm asta în 2015 de asemenea. Reducerile bugetare operate de Consiliu contrazic declarațiile Consiliului însuși. Pot să vă citez ce au spus în iunie când au adoptat uh, agenda strategică a Uniunii pentru perioada de schimbare, trebuie să investim în economia viitorului, utilizând pe deplin fondurile structurale europene, mobilizând o combinație de fonduri publice și private și investiții pe termen lung. Dar reducerile bugetare operate vin să contrazică exact aceste spuse ale Consiliului. Soluția pentru 2015 este o adăugire la bugetul pe 2014 care să asigură tranziția între cele două perioade financiare. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc, domnul Zani. Grazie alla relatrice per, per la... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportoarei pentru cele spuse. Eu sunt uh, nou în Comisia Bugete Și când am început să citesc uh, bugetul european, ca să fiu sincer, am fost uh, șocat, mai ales la capitolul plăți. Documente, trei la număr, care mergeau până în 2002, 12 ani. Problema a fost amânată de la un an la altul. Dacă vrem să simt credibili în fața cetățenilor, trebuie într-adevăr să ne îndeplinim obligațiile asumate. Astfel de reducere bugetară pentru 2015 este inacceptabilă. Va trebui să reducem acest decalaj, acest clivaj. După cum spuneau colegii, nu e o chestiune de credibilitate și o chestiune de ordin economic. Dacă Uniunea Europeană nu poate să plătească facturile către prestatori de servicii, către autoritățile locale, atunci acestea nu pot să-și desfășoare programe de investiții, nu pot plăti salarii, se creează un cerc vicios. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Am deschis această dezbatere imediat după prezentarea raportarei general. Aș vrea acum să dau cuvântul doamnei Monica Holmeier, Dânsa n-a putut să fie aici chiar de la început, însă iată a venit acum. Așa că am să suspend dezbaterea pe moment și am să-i dau cuvântul doamnei Holmeier să vorbească în calitate de raportor. De asemenea, după care vom relua dezbaterea noastră. So, ich darf mich dem... Bună ziua! Împreună cu Biroul a purtat uh, discuții și negocieri intense. Avem o structură um, specială, având în vedere actuala situație, faptul că foarte mulți membri au plecat în 2014, uh, au plecat mai mulți membri decât ne așteptam, iar acest lucru se va uh, simți și în anul 2015, pentru că colegii care pleacă pot uh, cere uh, remunerații tranzitorii care trebuie integrate în buget. Colegul uh, de alături a preluat capitolul legat de pensii Uh, dragă coleg Lewandowski, vă veți ocupa în continuare de buget. Am reușit să ajungem la un procent de 1,8%. Trebuie să luăm în calcul și ajustările uh, din 2011. Mm, e vorba de un 0,4% pentru 2015, mai puțin decât ce prevăzuse secretarul general. Va trebui să discutăm și despre costurile de întreținere a clădirilor, dacă dorim să le amânăm sau dacă dorim să le finanțăm imediat. În ceea ce ce privește tăierile prevăzute pentru buget, e vorba de 67 de locuri care vor fi uh, reduse din uh, administrația Parlamentului. Bugetul nostru nu uh, se comportă uh, complet normal pentru că nu am primit încă avizul final din partea CESE și din partea CEURE. Uh, Există niște posturi ale acestor instituții prevăzute încă în bugetul nostru, ca atare trebuie să așteptăm să vedem cum se vor modifica posturile în funcție de configurația CS și COR aceste două instituții vor preda posturi Parlamentului, nu va fi vorba de o majorare a bugetului Parlamentului, ci e vorba de un schimb de posturi între instituții. În cadrul unei instituții se elimină aceste posturi, în timp ce în cadrul celelalte instituții se adaugă aceste posturi. Voi calcula exact până în septembrie care sunt implicațiile, pentru că sperăm ca în septembrie să primim în cele din urmă datele finale. O a doua observație în ceea ce privește cele, celelalte, în ceea ce privește alte linii bugetare, avem probleme în ceea ce privește serviciul de acțiune externă. După părerea mea, Consiliul a venit cu niște reduceri eh, excesive, iraționale, după părerea mea, nu eh, înțeleg eh, ce face Consiliul. E clar că aceste tăieri făcute sunt iraționale pentru că instituțiile de la care s-au tăiat posturi uh, um, au nevoie de aceste posturi. Trebuie să vorbim și despre um, CEJ, au existat uh, discuții între Consiliu și CEJ. Se pare că Consiliul nu și-a citit propria poziție pe care a elaborat-o. Um, în, redusese pentru CEJ practic ceva ce-i promisese tocmai Consiliul. Uh, între timp, uh, CEJ trebuie să se ocupe un număr dublu de cereri. Adesea, uh, procesele durează trei ani chiar și există costuri uh, care, în anumite cazuri, se ridică la amenzi în valoare de un miliard de euro. Iar dacă ar fi să câștigăm un proces împotriva Uniunii, ar trebui achitate costurile cu dobânzi. Ca atare nu putem să ne permitem ca negocierile să dureze uh, trei ani. Trebuie să discutăm, prin urmare, în ceea ce privește CEJ, cum stau lucrurile cu Consiliul, să vedem de ce a renunțat la poziția pe care o elaborase anterior. Eu, sincer, nu înțeleg acest lucru. În rest, uh, la celelalte secțiuni există doar probleme minore, uh, normale, despre care vom putea discuta în septembrie. Merci, Madame le rapporteur. Merci pour toutes ces précisions. Mulțumesc foarte mult pentru precizări. Ne așteaptă adevărată încercare. Trebuie să putem demonstra că Parlamentul este la înălțime în, pe tema cheltuielilor publice. Domnul Doci are acum cuvântul. Tisztelt eh, elnök úr, kedves eh, kollégák! Eh, Mulțumesc, dragi colegi! Aș dori să mulțumesc întâi de toate și să felicit, uh, să le felicit pe cele două colege raportoare pentru munca lor foarte bună. Doresc să îmi rezum poziția în trei puncte. După părerea mea, în ceea ce privește bugetul pe 2015, poziț- poziția Consiliului este inacceptabilă, deoarece nu ne ajută deloc înspre găsirea un, unor soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Nu vreau să repet acum argumentele domnului Lewandowski. Dar acum constatăm o discrepanță foarte mare între plăți și angajamente. O discrepanță care nu face decât să se mărească, lucru care dăunează politicii de coeziune și politicii agricole și politicii de dezvoltare rurală. După cum vedeți, nu găsim nicio soluție, uh, poziția Consiliului nu face decât să agraveze lucrurile. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că problemele cu care ne confruntăm în cadrul bugetului pe 2015 um, sunt uh, cauzate de faptul că, deși a existat un compromis, CFM-ul, în cadrul CFM, um, compromisul acesta nu este unul bun. Este unul uh, mediocru, cel puțin. Aș dori să atrag atenția Consiliului că ei sunt doar una dintre instituțiile Europa, europene și ne aflăm doar la câteva săptămâni după alegerile europarlamentare. După alegeri, toată lumea vorbea despre Europa, vrem mai multă Europa și iată că statele membre își fac propriile lor jocuri acum. atunci când este vorba despre lucruri practice și tangibile, mai ales cum este bugetul, ei bine, Consiliul este pentru mai puțină Europa. Este inacceptabil. Deci, aș dori să, vă, să atrag atenția Consiliului, președinției italiene și membrilor permanenți că în chestiunile sensibile, în chestiunile practice, trebuie să fim pentru mai multă Europa. Deci sper că Parlamentul va avea o poziție hotărâtă. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc ambelor colegi raportoare. Voi fi foarte succint. Mă voi referi doar la bugetul general și chiar vă mulțumim pentru prezentările dumneavoastră, pentru că sunt foarte importante angajamentele pentru buget. Ele sunt, uh, practic, promisiunile noastre pentru viitor. Atunci când discutăm bugetul pe 2015, problema reală va fi nivelul de plăți. Consiliul cu siguranță va uh, dori să practice uh, tăieri de 2 miliarde de 9 milioane de euro la bugetul propus de comisie, lucru care va avea consecințe grave. Deja uh, austeritatea bugetară este foarte mare și va trebui să uh, renunțăm la unele priorități dacă lucrurile, se, dacă lucrurile rămân așa. Cred că va fi foarte util pentru ca comisia noastră să colaboreze cu comisia în zonele în care sunt probleme reale. Trebuie să aflăm unde sunt uh, cele mai probab- unde vor apărea cel mai probabil întârzierile, unde uh, există plăți restante. Uh, astăzi sau la o reuniune ulterioară sau chiar înscris, cred că comisia poate să ne informeze de acest lucru, cred că chiar sunt prezenți aici. Uh, Uh, și trebuie să discutăm și cu Consiliul, pentru că dacă plățile nu sunt adecvate, dacă nu sunt la un nivel potrivit, atunci ne vom confrunta cu problema întârzierilor. Mulțumesc. Chiar am discutat miercuri în plenară despre acest uh, subiect. Următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, mulțumesc raportorului, doamnelor raportoare care au discutat despre punctele nevralgice referitoare la buget. Cred că bugetul este cel care condiționează viitorul Uniunii Europene și mai ales recunoașterea din partea cetățenilor a Uniunii însăși. Am văzut că această încredere a cetățenilor nu a fost uh, ceea ce ne-ar fi plăcut să fie la alegeri. Dacă este să vorbim și despre impactul pe care le va avea bugetul asupra cetățenilor, atunci uh, vă dați seama ce se întâmplă. Vorbeam în trecut despre un buget de 1,4% uh, din uh, venitul național brut. Dar nu, nu suntem acolo încă, suntem doar la 1% la creditele de angajament și la uh, um, 0,94% la plăți. Creditele de angajament sunt făcute uh, pentru, uh, pentru viitor. Deci este dacă acceptăm să existe asemenea discrepanțe, um, înseamnă că avem un deficit. Și nu mi se pare normal să tot revenim asupra unor chestiuni cât se poate de esențiale. În teritoriu, impactul pe care îl au fondurile structurale este semnificativ și efectul de levier este foarte puternic asupra unor politici publice, asupra investițiilor în infrastructură, în educație, în informare. Și acestea sunt teme de mare interes pentru toți cetățenii. Și nu cred că avem dreptul să ne culcăm pe ureche. Trebuie să um, fim foarte rezistenți în negocierile noastre cu Consiliul. Trebuie să facem ca Uniunea Europeană să fie mai vizibilă pentru cetățeni. Am repetat și în plenară la Strasburg că chestiunea resurselor proprii este una prioritară pentru comisia noastră. Dacă ne tot certăm cu statele membre, vom ajunge într-o situație foarte gravă, deci trebuie să ne gândim la o soluție foarte rapid. Mulțumesc. Domnul Colmel. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu uh, doresc să uh, exprim recunoștința pentru cele două raportoare. Cred că s-a spus deja foarte mult, poate chiar tot. Cu toate acestea, aș dori să îmi exprim poziția, bineînțeles, Uniunea Europeană și, prin urmare, Parlamentul nostru trebuie să facă tot efortul posibil pentru ca bugetul să uh, Uh, fie executat conform legislației, dar și în mod fiabil. Concret, acest lucru înseamnă că nivelul angajamentelor și nivelul plăților trebuie să fie unul echilibrat. Nu se poate să existe aici o lacună care crește de la an la an. Eu personal am impresia că nu se știe exact când uh, uh, trebuie asumate anumite angajamente, când uh, a sosit termenul anumitor plăți și trebuie să le spunem cetățenilor lucrurilor clar. Această transparență ne poate îmbunătăți poziția în cadrul negocierilor. Putem așadar și trebuie să știm foarte clar când uh, trebuie executate angajamentele. În același timp, trebuie să avem grijă ca aceste dezechilibre să nu ducă la o majorare automată a bugetului, pentru că, având în vedere contextul actual, cetățenii nu ar înțelege această majorare, pentru că banii nu vin din buzunarele noastre, ci vin de la contribuabili. Iată de ce trebuie să fim onești, nu trebuie să includem niște rezerve care în realitate nu sunt rezerve, pentru că știm de la an la an că aceste rezerve sunt alocate pentru cheltuieli neprevăzute. Ar trebui aici să dăm dovadă de mai multă transparență și să includem deja aceste cheltuieli. Prin urmare, în ceea ce privește abordarea, avem nevoie de niște date clare de ansamblu, pentru că doar așa putem să ne desfășurăm activitatea. Mulțumesc! Merci. Președintele, mulțumesc! Aici este reprezentată comisia astăzi de către uh, directorul general de la buget, dacă există observații din partea comisiei. doamna director general. Da. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că în momentul de față Comisia uh, nu poate decât să mulțumească pentru observații. Am ascultat foarte atent pozițiile europarlamentarilor și um, așteptăm uh, cu nerăbdare să conlucrăm mai îndeaproape pentru o mai mare transparență pentru a ajunge la un acord în toamnă. Très bien. Și mai multe plăți. Sau mai puține angajamente, spune domnul președinte. Echilibru foarte greu de găsit. Bun. O să dau acum uh, cuvântul celor două raportoare pentru ca ele să tragă concluziile acestui schimb de păreri. Vă mulțumesc, domnule președinte, nu prea am, mai am multe de adăugat. Văd că colegii care au luat cuvântul uh, împărtășesc aceeași părere. E clar, e nevoie să rezolvăm această problemă a plăților. Cred că s-au făcut observații pertinente. Nu e o luptă între Parlament și Consiliu. Nu e o luptă doar de dragul de a lupta. Nu e o luptă interinstituțională. E o problemă uh, fundamentală filozofică. Ideea e ca instituțiile europene să ajute statele membre să investească în acele domenii pe care cu toții le vedem ca fiind prioritare. Și întotdeauna, alături de buget, uh, se vorbește de valoare adăugată și investițiile Uniunii Europene au o valoare adăugată clară. Bineînțeles, dacă plătim, pentru că dacă nu plătim, nu putem vorbi uh, nu numai de o lipsă de valoare adăugată, ci putem vorbi și de un detriment pentru economiile naționale. S-au adus mai multe exemple, exemple ale unor instituții, ale, uh, de pildă, unei primării, uh, care participă în cadrul unor programe europene și care, dacă nu Uh, își văd rambursate cheltuielile, se confruntă cu pierderi. În regiuni situația e și mai gravă, cum spuneam la început, în ceea ce privește bursele Erasmus, situația e una simbolică, dar dacă vorbim de asistența umanitară, situația e și mai gravă. Nu putem cere ca oamenii uh, să ia parte la proiecte uh, cu caracter umanitar uh, să participe de pilde ONG-uri care nu beneficiază de finanțare, care au parte la proiecte europene și în plus cărora le datorăm bani. Nu vorbim doar de cifre și de luptă interinstituțională, din potrivă încercăm să nu uh, punem în pericol valoarea adăugată presupusă de uh, bugetul european. Prin urmare, cer sprijinul tuturor grupurilor politice, vom merge la uh, negocieri uh, apărându-ne poziția, o apărăm deja de ani buni și avem în continuare forța pe care ne dă unanimitatea pentru a negocia. Să sperăm că acolo vom ajunge. Doamna Holmeier. Mai am uh, câteva observații în ceea ce privește bugetul Comisiei. Este într-adevăr greu greu. Având în vedere faptul că Consiliul nu mai dorește să-și achite facturile vom avea mult de făcut uh, să încercăm să punem ordine în această situație. În cadrul comisiei și în cadrul uh, diferitelor resorturi e greu să punem lucrurile în ordine, nu e deloc ușor am putea neglija într-adevăr acest aspect și să uh, ne concentrăm asupra altor sarcini pe care ar trebui să ne uh, consolidăm. E greu, într-adevăr, să ne stabilim niște priorități. După ce colegii nu au avut observații la celelalte secțiuni ale bugetului, atunci, împreună cu coraportarea în septembrie, vom prezenta o poziție comună pe baza noilor date și vom relua negocierile să vedem cum putem rezolva cât se poate de repede problemele cu care se confruntă, printre altele, Curtea Europeană de Justiție, a cărei activitate se vede serios limitată în urma deciziilor Consiliului. Este o situație extrem de dificilă, extrem de complicată, cea cu care se confruntă Curtea Europeană de Justiție, o situație de altfel inacceptabilă, sumele despre care se uh, vehiculează sunt sume destul de mici în comparație cu bugetul în ansamblul său și sper că Consiliul va înțelege în cele din urmă. Reporter general și euh, Mulțumim domnilor raportor pentru clarificările pe care le-au adus. Schimbul de păreri din dimineața aceasta trebuie să vă facă să fiți mai încredințați de, susțin, de susținerea membrilor Comisiei. Această acumulare a facturilor neplătite este o ofensă la adresa Uniunii Europene și trebuie să găsim o soluție, să le amintim colegilor noștri că bugetul este un adevărat test de încredere și nu este acceptabil să existe o asemenea discrepanță între angajamente și plăți. Trebuie să fim hotărâți pentru a ajunge la o soluție pentru această problemă. Bun. Am discutat deci despre bugetul, de pe, despre proiectul de buget de 2005, pentru 2015. Mobilizarea instrumentului de flexibilitate și, de solida, și fondului de solidaritate. Nu există raportori, vom discuta în septembrie. Trecem acum la bugetul pe 2014 și proiectul de buget rectificativ numărul 2, 3 și 4. Raportor este domnul Gerard Depre pentru toate trei. Să ne prezint, îl voi ruga acum să ne prezinte uh, proiectele de buget rectificativ. Vă atrag atenția că numărul 3 este foarte strâns legat de punctul 9 de pe ordinea de zi, mobilizarea marjei de rezervă, pentru care iar nu avem raportor de buget rectificativ, vorbesc despre resursele proprii tradiționale, creșterea resurselor necesare la 4 miliarde 700 de milioane și Um, resurse suplimentare de 100 de milioane de euro care um, apar sub DAB2, adică um, PBR2. Domnul Depre, aveți cuvântul. Uh, merci, Mulțumesc, domnule președinte. După cum spuneați, am să prezint în bloc aceste proiecte de amendament 2, 3 și 4. N-am să le prezint numai grupa, ci am să fac și o propunere ca acestea să fie tratate tot în bloc și atunci când vom negocia cu Consiliul. Această propunere de a le lua în bloc a fost făcută de procesul meu, raportor general pentru bugetul 2014, doamna Jensen. Noi am susținut propunerea și am prezentat lucrurile în acest mod la trilogul, dacă nu știu, din 10 iulie și la întâlnirea din cursul acestei dimineți, coordonatorii au decis să susțină această manieră de a proceda. Prin urmare, aceste trei proiecte de buget vor fi prezentate împreună în fața Consiliului. Acum, trecând la fondul chestiunii în termeni generali, proiectul numărul 2 se referă la excedentul rezultat din executarea exercițiului bugetar 2013. excedent uh, care se manifestă și pe planul angajamentelor și a plăților la nivel de 2 miliarde și jumătate. Aici nu sunt probleme majore, a fost deja aprobat de Consiliu. Aprobându-l, Consiliul creează condițiile pentru ca statele membre să poată să primească uh, cecul de storn pentru neexecutarea unei părți a bugetului. Aș face aici o propunere. În cazul în care vrem să discutăm împreună cele trei dosare în fața Consiliului, numerele 2, 3 și 4, va fi sigur necesar să propunem un amendament la acest proiect de buget rectificativ numărul 2 pentru a ne asigura că avem o convergență a calendarelor între ce s-a aprobat deja de Consiliu, adică 2 și 3 și 4, care încă nu au fost aprobate de Consiliu. Deci vă anunț că va trebui să avem un amendament, a cărui formă va fi foarte importantă. Al doilea proiect de buget rectificativ, numărul 3, este o chestiune mai delicată. E vorba aici de o cerere de credit suplimentar undeva de ordinul a 4 miliarde 730 de milioane. E vorba de plăți aici. O cerere de fonduri suplimentare, suma e redusă prin alocații suplimentare de ordinul a un miliard și jumătate, deci impactul net ar fi 3 miliarde 700 pentru această rectificare numărul 3. De unde banii? Ei bine, avem o propunere în două direcții aici. Să se utilizeze marja neutilizează la plafon pentru creditele de plăți și apoi mobilizarea marge pentru cheltuieli neprevăzute, unde ar fi mai bine de 4 miliarde disponibile. Suma a fost fixată, cuantumul a fost fixat în uh, regulamentul cadrului financiar multianual, undeva 0,03% din fondurile totale. S-ar putea să fie problema la nivelul Consiliului. Unele state membre spuneau că mobilizarea acestui instrument de cheltuieli neprevăzute nu se justifică în acest caz. Apoi, proiectul de buget rectificativ numărul 4. E vorba de resurse suplimentare dobânzi pentru plățile întârziate, 2,2 miliarde 500 de mii, fonduri care vin din cheltuielile suplimentare care nu au avut loc. Asta presupune reduceri de 2 miliarde 590 de mii 590 de milioane. Dacă luăm în calcul excedentul rezultat din exercițiul bugetar 2013, 1 miliard de euro, plus cele 4 miliarde 730 de milioane de suplimentare, 3 miliarde 700 în termen real de la 3 și ce avem și de la 4, ne rămâne un supliment de acoperit de undeva în jur de 500 de milioane de euro. Propunerea globală pe care o facem e următoarea. Dacă punem la oaltă toate aceste trei propuneri de rectificare a bugetului, asta înseamnă că nu se mai face storn pe sumele din excedentul pe 2013, asta de la bugetul rectificativ 2 și dacă ne uităm la deficitul de la 34, ne rămâne definanțat doar undeva în jur de 500 de milioane de euro. După cum spuneam, Aici intervine această chestiune delicată, utilizarea marjei de cheltuieli neprevăzute, care e dincolo de plafonul plăților autorizate și care va trebui să fie compensată. Și asta face obiectul de altfel la propunerii comisiei, ce se regăsește la punctul următor de pe ordinea de zi, punctul 9. Prin urmare, domnule președinte, Aș vrea să vedem dacă putem ajunge la un acord pe marginea acestor trei propuneri, să le discutăm împreună, să le susținem la oaltă, să introducem un amendament pentru bugetul rectificativ numărul 2 ca să ne asigurăm că există o coerență a calendarului în negocierile cu Consiliu și, de asemenea, să rămânem fermi pe poziții în măsura în care creditele suplimentare pentru 2014 sunt necesare dacă vrem să executăm așa cum trebuie bugetul pe 2015. Dacă nu se face asta, bugetul pe 2015 va fi sever, sever împovărat. Domnule președinte, stimați colegi, asta aveam de spus. Președintele, mulțumim uh, domnule Depre pentru aceste explicații. am putea reduce, iată, cu câteva miliarde, doar cu câteva miliarde, carențele. E un prim pas. Uh, doamna raportor general. Președinte. Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Susținem uh, poziția prezentată de colegul uh, meu. Într-adevăr, cele trei propuneri de buget rectificativ vorbesc de plăți. Există o legătură strânsă între aceste trei propuneri. Iată de ce Uh, bineînțeles, e logic să le abordăm împreună, pentru că, mai ales, spunându-le împreună, se prezintă Consiliului o propunere mult mai ușor de acceptat decât dacă uh, Consiliul ar trebui să abordeze doar uh, propunerea de buget rectificativ cu numărul 3, uh, știind cum stau lucrurile la nivel instituțional. Aici lucrurile s-ar complica. Într-adevăr, am uh, beneficiat de ajutorul Comisiei Europene, mai ales de amenziile impuse de uh, Comisie. Uh, prin urmare, Consiliul uh, rămâne pe linia de plutire, nu va primi bani, dar nici nu va trebui să scoată mai mulți bani din, buzunari, din buzunar pentru a plăti o parte din uh, facturi. Cum spunea domnul Dubre, nu putem aborda negocierea pentru bugetul uh, pentru anul 2015 fără să fie cel puțin pus pe masă o uh, Uh, foaie de parcurs pentru a rezolva problema plăților cu care ne confruntăm. E evident, uh, plățile necesare pentru 2015 vor depinde de bugetul în sine pentru 2015, dar și de ce a rămas din anii trecuți. Prin urmare, atâta timp cât nu există un acord asupra acestor bugete rectificative și nu se știe clar uh, care va fi situația plăților pe 31 decembrie. Să spunem, nu putem anticipa care vor fi nevoile pentru anul 2015. Bugetele nu uh, sunt uh, așa cum ar trebui să fie, nu au propriile uh, cifre, nu au propriile previziuni. Având în vedere că avem arierat din anii trecuți, trebuie să le, ținem, să le luăm în calcul. Mulțumim, doamnă raportor general. Observ că sunteți de acord cu domnul Depre în ceea ce privește acest pachet rectificativ și legătura dintre rectificarea 2014 și proiectul de buget pentru 2015. Există comentarii? Il n'y a pas de commentaires, eh bien, nous allons pouvoir... Nu sunt comentarii, asta ne permite să trecem la punctul următor. Uh, mă scuzați? Ah, comisie. Doamna director general, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să fac patru observații în legătură cu discuția referitoare la proiectele de buget rectificativ. În primul rând, aș vrea să explic uh, proiectul numărul 3, cel mai semnificativ, dacă ne gândim la sumele implicate. Și pentru că e vorba de plăți, de cheltuieli, Comisia a propus acest Uh, proiect de buget rectificativ, pentru că am văzut că programul se afla într-o fază avansată. Programul a continuat, suntem undeva la 70% grad de execuție. Lucrurile, după cum ne temeam, merg în direcția unei probleme financiare înainte de finele anului. Noi am folosit două instrumente pentru acest proiect de buget rectificativ. Odată marja de 700 de milioane plăți eh, care ne-au rămas și cele 4 miliarde din marja pentru situații neprevăzute. Ar trebui să integrăm totul în contextul cadrului financiar multianual, pomenit de altfel și de raportor, în sensul că atunci când Comisia și-a prezentat poziția referitoare la cadrul financiar multianual, am spus că acest cadru va fi operațional, va putea fi pus în aplicare doar dacă putem să recurgem la toate marjele de flexibilitate care au fost încorporate în sistem. Și a existat un acord între cele două autorități bugetare conform căruia, într-adevăr, era nevoie de flexibilitate dacă se dorea punerea în aplicare a bugetului. Flexibilitatea se regăsește într-o serie întreagă de instrumente și una dintre ele este marja pentru situații neprevăzute care ne permite să facem plăți anticipate compensate la finele exercițiului. Un alt element de flexibilitate sunt instrumentele Another element of flexibility is draft flexibilitate care pot fi activate după caz. Apoi, eh, modificările, amendamentele la buget care pot fi introduse în momentul în care se înregistrează elemente neprevăzute cu caracter negativ sau pozitiv când avem venituri suplimentare. Situația poate să evolueze de acum până la finele anului. În ceea ce privește punerea aplicarea programelor din buget, cam știm la ce o să ajungem, deși în septembrie o să știm și mai bine cum stau lucrurile în materie de plăți, însă vor exista și alte cheltuieli, de exemplu, din fondul de solidaritate și aș vrea să vă avertizez în legătură cu acestea de pe acum, s-ar putea să fie și vești bune, ar put, s-ar putea ca unele firme să plătească amenziile pe care le-au primit fără să facă apel și atunci banii ar putea să intre la timp. Deci e de tot acest lucru dacă vrem într-adevăr un cadru financiar multianual realist. Și apoi, după cum spunea și raportorul, în toamnă va trebui să decidem, folosim veniturile suplimentare ca să plătim facturile restante sau nu. În opinia noastră este justificat, mai ales dacă ne uităm la volumul carențelor, să folosim veniturile suplimentare pentru a plăti facturile restante ca să nu permitem acestor carențe să crească în ritmul de până acum. Și ultima mea observație se referă la o chestiune menționată și de domnul Lewandowski, de domnul Depre și de alții. Sunt pe deplin de acord cu ce a spus domnul Lewandowski, care a fost, sigur, comisarul nostru până nu de mult. Uh, în sensul că proiectul de buget numărul 3 și rezolvarea chestiunii plăților pe 2014 este esențială, sunt esențiale dacă vrem un buget credibil pentru 2015. Și aș mai adăuga un element la această dezbatere. Proiectul de buget pe 2015 pe care l-am propus și al doilea din cadrul financiar multianual și include un mesaj pozitiv în comparație cu bugetul de pe anul acesta, în sensul că nu numai că ne plătim facturile restante din trecut, ci lansăm și noi programe. Și trecem la punerea în aplicare a noului cadru financiar multianual. Procentul de plăți asociate cu noile programe s-a dublat în raport cu 2014. Dacă vrem ca acest buget pe 2015 să contribuie în mod real la depășirea crizei, în OPAR va trebui să rezolvăm problema plăților în 2014, ca să nu ne trezim că anul viitor majoritatea plăților practic reprezintă acoperirea facturilor restante din trecut. Vă mulțumesc. Merci, madame, pour ces... Mulțumesc. Mulțumesc pentru părerile dumneavoastră optimiste Iată, un moș Crăciun vara, într-un fel. Ne bucurăm că putem să plecăm în vacanță cu această perspectivă plină de entuziasm. Trebuie totuși să vă amintesc, pentru angajamentele pe care ni le-am luat, trebuie să efectuăm și plățile. Rămânem uh, la mobilizarea uh, marjei de rezervă, domnul Dupre. Mulțumesc, domnule președinte. Din nefericire, cred că trebuie să fim foarte expeditivi cu acest dosar, pentru că această decizie propusă de comisie este necesară pentru executarea, execuția bugetului, cred, și cred că îmi poate confirma doamna director, pentru executarea bugetului rectificativ 3. Deci este obligatoriu să-l adoptăm imediat. Dacă nu uh, există propuneri, cred că uh, trebuie să ne grăbim pentru că um, mi se pare că nu trebuie să amânăm lucrurile la nesfârșit. La designation du, du rapporteur pour euh... Președintele, Ați vorbit despre desemnarea unui raportor pentru marja aceasta pentru situații neprevăzute. Acesta cred că va fi numit în 3 septembrie. Domnul Depre, nu am nimic împotrivă, doar doresc să fie aprobat acest uh, raport pe baza deciziei uh, pentru că este o condiție pentru executarea bugetului, proiectului de buget rectificativ. Asta este uh, singura mea observație. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Sunt de acord cu dumneavoastră, este urgent să avem un raportor cel târziu până în 3 septembrie. Și acesta trebuie să ne dea un aviz cât de repede. Bun. Vom trece acum la mobilizarea Fondului de Ajustare pentru Globalizare la globalizare, menționat de la punctele 10 la 14, același calendar pentru adoptare. Dacă îmi permiteți, voi da cuvântul succesiv raportorului, fiecărui raportor în parte. Apoi, după fiecare prezentare, să avem uh, un uh, schimb de păreri scurt. E mai bine așa decât să avem unul mare la sfârșit după prezentarea tuturor rapoartelor. Bun. Ne vom concentra întâi pe EGF 2014-001 NutriArt Colegul nostru, uh, Christos Iorgos, are cuvântul. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Autoritățile grecești au uh, făcut o solicitare în 2014 pentru o contribuție din partea Fondului de Ajustare la Globalizare în urma uh, disponibilizărilor de la NutriArt și în uh, companiile mai mici uh, cu care colaborează aceasta că este o companie mai mare. Fondul acesta de ajustare la globalizare a fost um, creat pentru a ajuta persoanele care au fost disponibilitate sau disponibilitate sau persoanele um, uh, liber profesioniste care au fost um, afectate din cauza um, au afectate de criza uh, financiară și de globalizare. Nutriart este o companie din Grecia care și-a închis operațiunile. Uh, ea producea cereale, pâine, biscuiți și uh, vindea de asemenea și pe piața internațională. Comisia a reacționat foarte rapid și în patru luni și-a publicat evaluarea cazului Nutriart. Comisia a conchis, conform regulamentului EGF, să acorde um, că există, că criteriile pentru um, alocarea de fonduri sunt, uh, sunt îndeplinite. Solicitarea se referă la 508 lucrători ai Nutriart și companiilor um, asociate și încă 25 de persoane liber profesioniste care și-au uh, pierdut obiectul muncii. Acestea ofereau servicii personalizate unui număr de 505 tineri care uh, nu se află nici într-o formă de învățământ, nu sunt nici angajați și aceste uh, disponibilizări au uh, fost făcute în uh, regiunea nordică a Macedoniei și în regiunea Atica. Și au fost făcute conform Youth Employment Initiative. Beneficiarii preconizați sunt în număr de 1013. E foarte important acest lucru, pentru că și Uh, Atena și Salonic, cele două mari orașe din Grecia, au o rată foarte mare a șomajului și um, știm că rata șomajului din Grecia este undeva între 26 și 27% din populația activă. Cred că este un record european, chiar mondial. Deci avem, acest, avem nevoie de acest efort din partea instituțiilor europene. Beneficiarii vor fi ajutați prin uh, cursuri de formare, consiliere, contribuții uh, uh, anume alocații pentru mobilitate, pentru a-și forma propria lor companie. Este vorba despre un efort pentru creșterea mobilității forței de muncă și pentru a acorda oamenilor o șansă să aibă din nou o ocupație mai ales având în vedere condițiile sociale foarte dificile. Contribuția cerută pentru acest an este de 6 milioane 96 de mii de euro, adică 66% din costurile totale. Autoritățile elene au arătat că contribuțiile financiare prin IGF nu vor înlocui acțiunile obligatorii care trebuie să fie făcute de către întreprinderile vizate și nici convențiile colective. Cofinanțarea se va face prin programul de investiții publice al Ministerului Dezvoltării din Grecia. Autoritățile elene au arătat că uh, contribuțiile financiare de la IGF, că firmele care primesc aceste contribuții de la, uh, prin IGF nu vor primi finanțare și prin, prin, prin alte instrumente. Pentru mobilizarea fondului, uh, Comisia a făcut o cerere de transfer pentru suma de 6.096.000 milioane de mii de euro din rezerva IGF către linia bugetară uh, adecvată este uh, este vorba despre o solicitare făcută autorității bugetare. Trebuie să Uh, fim de acord cu evaluarea comisiei, pentru că țara mea se află într-o situație socială extrem de dificilă. Economia Greciei um, se află în picaj, am uh, pierdut 25 uh, de puncte din PIB, 25% din um, PIB din 2008 încoace. Dar, uite, am început să ne revenim Totuși există o discrepanță între estimări și, uh, să zicem, uh, numărul de locuri de muncă care a fost creat. Mulțumesc, domnule Chirtos, pentru această prezentare. Există observații? Da, vă rog. Vielen Dank. Vă mulțumesc. Sunt un membru nou al acestei comisii, sunt membru și al Comisiei pentru Ocupare și sunt uh, membru al unui grup de lucru pentru fondul de ajustare la Comisia. Ieri am portat o discuție pe larg cu Comisia în acest sens. Aș dori să vin cu o observație menită să completeze discuția colegului, o discuție interesantă pentru această Comisie. Este prima dată în când s-a vorbit despre nevoile acelor tineri care uh, nu se află nici în uh, cadrul unui program de studiu sau de formare profesională, acei NET. și că acești tineri au nevoie de sprijin. La ora actuală se dorește elaborarea unei proceduri care să permite selectarea acestor tineri pentru a beneficia de sprijin. Se va Uh, lăsat la latitudinea statului membru să aleagă acest tineri. E vorba de aproape 500 de tineri și este foarte important ca acești tineri să fie sprijiniți. Însă în ceea ce privește procedura referitoare la punerea în aplicare, aceasta trebuie îmbunătățită. Acest lucru a fost subliniat atât de reprezentanții Comisiei cât și de eurodeputați. Credeam că e un punct de interes pentru această comisie pentru că e o procedură nouă. Mulțumesc. Merci, madame. Mulțumesc pentru precizare. Doamna Gresle, vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să subliniez faptul că Curtea de Conturi a făcut un studiu, un raport special referitor la fondul de ajustare la globalizare. Colegul Itle a lucrat la acest raport și aș dori să vă rog să invităm Curtea de Conturi să ne prezinte acest studiu referitor la globalizare. E un studiu interesant și cu siguranță Comisia noastră ar avea de câștigat de pe urma rezultatelor prezentate. Mulțumesc. La Mulțumesc. Voi vorbi despre asta și la concluzii. Cred că a venit uh, vremea să ne gândim la o foaie de parcurs și împreună cu dumneavoastră și cu Comisia pentru Control Bugetar trebuie să profităm de lecțiile trecutului. Domnul Colmel. Da. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că suntem cu toții de acord aici că trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a reduce șomajul, îndeosebi uh, șomajul în rândul tinerilor, cu alte cuvinte, să oferim un loc de muncă cât mai multor oameni. Trebuie să avem grijă ca atunci când uh, adaptăm uh, discursul, să spunem, da, uh, titlul e foarte frumos și trebuie să alocăm toate mijloacele în acest sens. Tocmai în ceea ce privește combaterea șomajului, ar trebui să vegem ca măsurile noastre să aibă un rezultat cu caracter durabil nu să generăm niște rezultate pe termen scurt fără a îmbunătăți însă structurile. Cred că Tocmai când vine vorba de aceste programe, trebuie să avem grijă să existe o evaluare, pentru ca după aceea să știm ce am făcut, ca să putem învăța cu toții din aceste, probleme, din aceste programe ce putem îmbunătăți în viitor. În situația de față, însă, nu uh, pot uh, să apreciez în niciun fel cum stau lucrurile. Și... Mulțumesc. Nu, mai, nu a mai cerut nimeni cuvântul. Vom relua acest dosar în Comisia pentru Buget în 11 septembrie și în 16 septembrie uh, în plenară, valabil și pentru celelalte dosare referitoare la mobilizare. Doamna Nirid are cuvântul acum. Pentru solicitarea pentru asistență tehnică și apoi comisia. Uh, Sunt de acord cu măsurile propuse de comisie pentru, ca, în calitate de asistență tehnică, lucru care ne va permite să ajungem la informațiile necesare. De asemenea, susțin solicitarea pentru informație și uh, partajarea cunoștințelor uh, prin site-ul IGF, și rețele la uh, nivel național și local. Acestea toate vor duce la o implementare mai eficientă a măsurilor IGF pentru viitor. De asemenea, e binevenită extinderea domeniului de aplicare al IGF cu privire la eligibilitatea beneficiarilor, adică persoanele uh, liber profesioniste, uh, profesiile libere și acestea pot să fie cofinanțate de către EGF și de asemenea tinerii care nu se află într-o formă de învățământ sau sunt, nu sunt angajați sub vârsta de 25 de ani sau în anumite state membre sub 30 de ani. Acest lucru justifică uh, suplimentarea resurselor pentru IGF. Încurajez de asemenea intensificarea asistenței suplimentare cu o autonomie și facilitarea accesului la nivel local și regional. Orice situație care intră în domeniul de unde orice situație care intră în domeniul de aplicare al IGF ar putea să apară. Este foarte important acest acces. Pentru că, de exemplu, în Irlanda mm, este nevoie să ne concentrăm mai mult pe nivel local și regional. De asemenea, obiectivele și criteriile au fost lărgite, lucru care este din nou binevenit pentru că um, trebuie să fie ajutate și țările care au o, o densitate a populației scăzută. Cred că totuși este nevoie de un prag anual mai mare. Cred că um, pragul de 500 de lucrători trebuie să fie redus la 200 pentru a îmbunătăți accesul la acest fond. Insist că este nevoie să revenim la nivelul anterior de credite de 500 de milioane de euro pentru IGF, mai ales dacă ținem cont de extinderea domeniului de aplicare în urma politicilor prioritare ale UE. Cred că pentru, din motive de transparență și răspundere este foarte important să promovăm integrarea IGF în uh, fondul, uh, în bugetul UE. Insist mai ales pe nevoia de a integra criteriul derogării în caz de criză și pe prevederile esențiale pentru mobilizarea fondului în statele membre care se confruntă cu probleme financiare, sociale și economice grave. Cred că mă refer aici la state precum Irlanda și Portugalia și Grecia, care au fost lovite crunt de criza economică și de măsurile de austeritate șomajul, emigrația uh, sunt la nivelul record acum în uh, Irlanda și în alte țări din Europa. Multe părți din, multe regiuni din țara noastră sunt absolut golite de tineri, lucru care va avea un impact grav asupra durabilității orașelor și satelor noastre. Deci măsurile acestea trebuie luate urgent. Aș recomanda Um, de asemenea consolidarea legăturii între toate rețelele implicate în, în uh, mobilizarea IGF la nivel național, local și regional pentru a asigura un uh, ajutor mai rapid acordat lucrătorilor și pentru a evita um, utilizarea greșită a fondului. În ceea ce privește cadrul juridic, și aici voi relua ce au spus uh, colegii mei referitor la, mobiliza- la răspundere. Cadrul a fost schimbat în uh, decembrie 2013, dar nu există încă o evaluare a rezultatelor și aștept evaluările acestea de impact și de asemenea schimbările care au dus la uh, modificarea uh, domeniului de aplicare sunt binevenite abia aștept să apară. Mulțumesc. Si, madame. Merci. Mulțumesc, doamna Nirid. Domnul Manca are cuvântul. Ďakujem, pán predseda. Súhlasím s pani spravodajkyňou, že je potrebné zlepšiť všeobecnú informáciu. Într-adevăr, aș dori să-i mulțumesc raportorului. Sunt de acord, trebuie să accelerăm campania de informare legată de Fondul European de Ajustare la Globalizare. Statele membre ar trebui să își sporească eforturile pentru a populariza acest fond. Cred că ar fi în avantajul statelor membre. De asemenea, Comisia ar putea să elaboreze o serie de inițiative și să se folosească fonduri din bugetul nostru comun. Tocmai beneficiarii salută simplificarea procedurii de înaintare a cererilor și de furnizare a asistenței. Mulțumesc! Merci, Mulțumim, doamna Odi. Uh- Mulțumesc! Aș dori să mulțumesc raportorului înainte de toate. Cred că este foarte important ca regiunile să beneficieze de un acces sporit și e important ca finanțarea din partea Uniunii Europene să reprezintă o plus valoare și să ajungă direct la acei oameni care au într-adevăr nevoie de acești bani și să dovedim astfel că inițiativele noastre funcționează. Mulțumesc, nu mai există cereri de cuvânt. Trecem la treia comunicare privind această solicitare de mobilizare a Fondului Solidaritate la Globalizare. Domnul Sigrid Mureșan, mulțumesc, domnule președinte. Raportul se referă la solicitarea de contribuție financiară din fond de ajutare la globalizare făcută de autoritățile românești în decembrie 2012 pentru un producător de oțel, Cold Mechel. Comisia Europeană, în mai anul curent, a decis că condițiile pentru contribuția financiară sunt îndeplinite. În proiectul meu de raport vreau să spun că sunt de acord cu concluziile Comisiei. România are într-adevăr uh, toate justificările pentru această solicitare și pentru această finanțare. E vorba de o, un producător de oțel, după cum am spus deja, știți că au avut loc modificări structurale majore în industria oțelului la nivel mondial în ultimii ani, în parte și datorită crizei economice, și asta mai ales când e vorba de produse finisate și semifinisate. Acest sector a suferit uh, traume profunde în sensul că producția în Europa a scăzut foarte mult în raport cu cea din China. În termeni concreți, pentru această companie s-a impus concederea mai bine de 800 de angajați între iunie și octombrie 2012 și mai mult de 600 de persoane înainte și după perioada de referință, deci un total de mai bine de 1500 de oameni care și-au pierdut locul de muncă. Cam 1000 de angajați ar putea să beneficieze de măsurile cofinanțate din acest fond european de ajustare la globalizare, volumul total de fonduri necesare de 7 miliarde, între care 3,5 milioane vor veni din acest fond european pentru globalizare. Ideea este integrarea și ocuparea a aproximativ 1000 de persoane. Măsurile vizează consiliere de carieră, instruire profesională și activități independente, se dorește și crearea unei cooperative care ar angaja cam 250 de oameni. Sigur, a durat ceva vreme până se poate crea această cooperativă. Este și o premieră în materie de finanțare din fondul de ajustare la globalizare. De aceea, Comisia a avut nevoie de un an și jumătate să evalueze acest proiect. Autoritățile române l-au prezentat în decembrie 2012, după cum spuneam, și Comisia a dat undă verde în mai 2014. Asta înseamnă că majoritatea celor vizați sunt șomeri, iată, de aproape 2 ani de zile. De aceea e important ca noi, Parlamentul, să ne mișcăm foarte repede. După cum spuneați și dumneavoastră, domnule președinte, Termenele Parlamentului se aplică și în acest caz, amendamente 14 septembrie, decizie în comisia noastră pe 11 și votul în plen în săptămâna care începe în 15 septembrie. După cum spuneam, comisia și-a dat acordul, acest lucru se regăsește în proiectul meu de raport, Avantajele vor viza aproximativ 1000 de angajați. E vorba de oameni care au fost afectați de acest fenomen al globalizării și sunt oameni care lucrează într-o zonă monoindustrială, cam o treime din forța de muncă în regiunea respectivă depindea direct de acel producător de oțel. E bine însă că oficiul uh, brațelor de muncă din zonă a trecut deja la punerea în aplicare a unora dintre proiectele pe care eu l-am menționat. Merci, monsieur Murson. Mulțumim, domnule Mureșan. Concedierile au avut loc în 2012. ar trebui să ne întrebăm dacă nu cumva ar trebui accelerat acest proces, pentru că dacă oamenii stau fără serviciu atât de mult, e foarte grea reinserția în cazul lor. Domnul Delano are cuvântul. Eu am ascultat cu multă atenție acest raport, consider că este emblematic pentru mutațiile suferite de Europa și de lume. Siderurgie, chestiune esențială pentru România. Cunosc foarte bine această țară, dar afectează și alte state. Industria materialelor suferă mutații considerabile la nivel mondial. Multe state se confruntă cu dificultăți pe acest plan și, dincolo de asta, trebuie să ne concentrăm asupra chestiunii noilor materiale. Sigur, asta nu ține de resortul comisiei noastre, uh, Însă e o chestiune care mă preocupă de mult. Există materiale ceramice, uh, fibre de carbon, care au caracteristici superioare oțelului. Acestea vor modifica complet peisajul industrial în Europa. Consider, prin urmare, că trebuie să mergem și pe această cale. Însă vedem în acest dosar un dosar emblematic pentru mutațiile care au loc în Europa. Vă mulțumesc, domnule Grescu. Salut și eu uh, propunerea de a aloca aceste fonduri pentru, pentru proiect, uh, dar aș mai vrea să scot câteva lucruri în evidență, fiind un europarlamentar care provine din regiunea Transilvaniei și regiune care, în care se află, de fapt, uh, această situație. În primul rând, uh, trebuie punctat, și aș vrea să fie punctat puțin mai clar în raport, faptul că totuși au trecut 17 luni de când s-a depus cererea de sprijin din partea fondului de ajustare este o perioadă mult mai lungă comparativ cu celelalte proiecte depuse. Celelalte proiecte depuse au fost depuse în cursul anului paisprezece acesta are deja șaptesprezece luni și vorbim de mie de persoane. Este proiectul cu cel mai mare număr de persoane care ar urma să fie ajutate prin acest fond de ajustare și acest lucru este extrem de important, iar alocarea bugetară alocă cea mai mică sumă pe angajat din toate celelalte proiecte depuse uh, în această sesiune mai trebuie menționat încă un lucru și aș vrea să, în acest raport dacă se poate domnule mureșan să atragem atenția asupra faptului că ne ar trebui o dată fixă a momentului în care vor fi alocate acele fonduri pentru că vorbim de șaptesprezece luni deci ar trebui ca acest lucru să fie extrem de clar. de asemenea ar trebui dacă vorbim de șaptesprezece luni de o raportare a fondurilor cerute la puterea de cumpărare sau la puterea reală a sumelor cerute pentru că după 17 luni avem inflație puterii banului și atunci ar fi corect ca și comisia să ajusteze aceste sume la noile realități. de asemenea trebuie să mai atrag atenția încă asupra unui lucru compania Mechel era o companie care avea capital rusesc. în perioada următoare se va întâmpla probabil din ce în ce mai mult ca în europa de est companiile cu capital rusesc să și închidă activitățile și din ce în ce mai mulți lucrători angajați europeni riscă să își piardă locurile de muncă și ar trebui ca poate noi membrii ai parlamentului european să fim atenți și la aceste detalii și de ce nu în fondul de ajustare pentru globalizare să existe și o dimensiune a acestor noi realități. mulțumesc. Mulțumim. Doamna Tabarel are cuvântul. Doamna Țapardel are cuvântul membru al parlamentului european care provine din românia vă dați seama că acest subiect este foarte important pentru românia exact cum a menționat și colegul meu anterior au trecut șaptesprezece luni de când am solicitat accesarea acestor fonduri și îl rog pe domnul mureșan să solicite în raport urgentarea intrării în posesia acestor fonduri pentru a le putea utiliza pentru că vorbim de o mie de persoane de asemenea mai mult decât atât așa cum este menționat și în raport într adevăr este o zonă monoindustrială deci în momentul de față nu avem de a face numai cu o mie cinci sute de angajați că de fapt o mie cinci sute de angajați sunt disponibilizați ci avem de a face cu familiile a o mie cinci sute de angajați care în momentul acesta nu mai au o sursă de existență pentru că așa cum v am spus este o zonă monoindustrială în care alte locuri de muncă alte posibilități de angajare nu prea există. de aceea vă rog să susțineți acest raport vă rog foarte mult să urgentăm intrarea în posesie a fondurilor pentru că este foarte important și așa cum am spus ar fi și un exemplu deși după șaptesprezece luni este destul de greu de acceptat pentru familiile și pentru acei oameni care că intră în final în posesia acestor bani dar totuși haideți să urgentăm pentru că este important și pentru românia și pentru europa să rezolvăm această situație. mulțumesc. Merci, Mulțumesc. Bineînțeles, sprijin această măsură este o măsură de asistență standard, în același timp e vorba de o noutate în ceea ce privește sprijinul pentru lucrători, acesta ar trebui să includă și achiziționarea de uh, noi echipamente măsură menită să ducă la crearea de noi locuri de muncă. Poate ar trebui să o revizuim peste 2 ani. Sper să dea rezultate favorabile în ajutorul acestor oameni. Très bien, c'est ce que nous souhaitons une évaluation. Bun. Uh, este de dorit o evaluare a cheltuielilor și plăților. Vom trece acum la cel de-al patrulea raport pentru mobilizarea EGF din domeniul um, alimentar în Spania. Kiitoksia, merci. Puhun suomea. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Domnule președinte, voi vorbi în finlandeză. Spania a înaintat o cerere pentru fondul de ajustare la globalizare anul trecut, în septembrie. Nu pot decât să fiu de acord cu antevorbitorii mei, aceștia au subliniat pe bună dreptate că lucrurile ar putea fi accelerate. Au trecut 17 luni de când s-a lansat cererea și în luna septembrie, când se va lua probabil o decizie, vor fi trecut 24 de luni. Nu putem spune așadar că Uniunea Europeană lucrează într-un mod eficient. Haideți să trecem totuși la uh, fundul acestei cereri. E vorba de regiunea Aragon din Spania, sectorul uh, alimentar și al băuturilor Acest sector a fost uh, greu lovit uh, în urma crizei economice. Repercursiunile s-au făcut simțite. E vorba de 904 persoane care și-au pierdut locul de muncă. Solicitarea vizează re Uh, formarea, repregătirea acestor oameni. Nu știu ce s-a întâmplat între timp, însă pentru că a trecut foarte mult timp. E o tragedie umană faptul că nu s-au luat până acum măsuri. Se cer 960 de mii de euro. E vorba de 60% din uh, totalul costurilor pentru șomeri s-a înaintat deja o cerere, de fapt de două ori în anul 2010, în 2012, și asta din cauza structurii sectorului. În acest sector, Șomajul a crescut din, de la 4% în 2007 la 18,4% în decembrie 2013. Într-adevăr, solicitarea îndeplinește cerințele necesare și cred că ar trebui să primească undă verde. Procedura de asemenea ar trebui accelerată, mai ales dacă ne gândim că e vorba de programe menite să formeze persoanele care la ora actuală se află în șomaj, inițiative menite să ajute acești oameni să găsească un loc de muncă. Suntem cu mult în urmă, nu doar în ceea ce privește această cerere, de fapt. Dar dacă e să folosim fondul de ajustare la, la globalizare, trebuie să facem ceva pentru că nu putem continua ca până acum. Merci, madame. Mulțumesc, doamnă raportor. Următorul vorbitor. Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește această solicitare adresată Fondului de Ajustare la Globalizare, aș dori să spun că eu personal vin din regiunea Aragon. În orașul meu am văzut nenorocirile uh, multor uh, magazine închise, multor întreprinderi în faliment. Cunosc foarte mulți oameni care lucrau în hoteluri, e vorba de un sector foarte mare în Spania, oameni care au rămas fără un loc de muncă și care la ora actuală suferă adevărate tragedii personale. Cu alte cuvinte, situația e gravă pe care situația de altfel nu i-o doresc nimănui. Ar trebui să încercăm să facem tot ce putem pentru a îmbunătăți situația, să uh, accesăm aceste fonduri, să aprobăm cererile. Aș dori de asemenea să subliniez că am parcurs toată lista a întreprinderilor afectate. E o listă lungă și cunosc de primă mână multe dintre aceste companii. Nu e întâmplător. Putem căpăta astfel o idee a um, amploarei situației cu care se confruntă Spania la ora actuală și, de altfel, multe țări din sudul Europei. Pentru a conchide, aș dori să vă spun că e foarte bine că venim în ajutorul acelor persoane care se confruntă cu dificultăți, însă Nu ar trebui să vedem efectele globalizării drept o tragedie, drept o furtună în fața căreia trebuie să acționăm urgent odată ce catastrofa s-a produs. Ar trebui să procedăm așa cum procedează oamenii inteligenți, și anume să prevenim aceste tragedii și să punem în aplicare măsuri care ne vor permite să evităm uh, aceste situații în viitor. E un lucru foarte important, mai ales având în vedere faptul că în lunile care urmează vom negocia tratatul de liber schimb cu Statele Unite. Așadar, să ținem uh, cont de toate aceste lucruri. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc! Este foarte greu să anticipăm încotro se îndreaptă globalizarea, care sunt mizele acesteia și e greu să ne pregătim pentru viitor. Și uneori se uh, uneori durează până reacționăm. Văd că nu mai cere nimeni cuvântul referitor la acest dosar pentru regiunea Aragon. Vom trece acum la următoarea comunicare, referitoare la cererea EGF 2014-002, Gelderland over Yesel Construction din țările de jos. Raportor este domnul Paul Tang. Îi dau cuvântul. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, un nou membru al Parlamentului European și am fost curios cu privire la felul în care a fost uh, um, direcționat acest fond. Deci am, uh, v am uitat, am analizat acest caz și mi-am dat seama că lucrurile stau bine. Și țările de jos au fost extrem de afectate de criza financiară și mai ales uh, sectorul economic al construcțiilor. Uh, construcția de case noi a scăzut în mod dramatic pentru că băncile nu au mai acordat credite ipotecare la fel de mult. Asta înseamnă că și prețurile caselor au scăzut foarte mult, dar și construcția noilor case. Deci, uh, după cum vedeți, uh, domeniul construcțiilor a fost grav afectat. Uh, cel mai mult au fost afectate zonele marginale ale țării, zonele de periferie. Acum piața își revine, dar um, extremitățile, sunt, extremitățile țării sunt afectate. Ne confruntăm acum cu o situație de șomaj pe termen scurt, dar aceasta s-ar putea să se agraveze, mai ales pentru muncitorii din construcții care au uh, lucrat uh, ca liber profesioniști sau la companii mici. Sunt oameni cu o pregătire simplă, sunt oameni care lucrează cu mâinile, deci au nevoie de tot sprijinul de care, uh, pe care îl putem acorda pentru a putea să se reintegreze pe piața muncii. Bun, deci acest fond mi se pare foarte eficient, este foarte bine țintit uh, pe sectorul construcțiilor în extremitățile țării. Uh, fondurile sunt cheltuite pe asistență pentru căutarea unui loc de muncă, reinserția în muncă și această propunere este extrem de binevenită. Merci, monsieur le reporter. Mulțumesc, domnule raportor. Îi uh, rog pe colegii care doresc să intervină să o facă acum. Văd că nimeni nu cere cuvântul. Bun. Am ajuns acum la voturi. Vă rog, domnul vicepreședinte. Și hvala za besedo. Moj kratek komentar. Mulțumesc, domnule președinte. Am o observație foarte succintă. În toate aceste patru prezentări am uh, auzit discutându-se despre problema măsurilor întârziate în alocarea întârziată a fondurilor către statele membre. Eu aș propune să găsim cauzele acestei probleme și apoi să căutăm soluții pentru eficientizarea metodelor. Le, îi rog pe domnii raportori și pe viitorii raportori pe această temă um, ca atunci când apar probleme în alocarea de fonduri din IGF să includă în rapoartele lor uh, consecințele care au apărut din cauza acestor întârzieri Poate că ar trebui să ne întrebăm dacă uh, vor persista aceste probleme, de unde va lua uh, fondul pentru ajustare la globalizare, fondurile suficiente pentru a, ajunge, pentru a crea uh, soluții pentru problemele existente. Mulțumesc! Este adevărat că fiecare dintre raportori a adus propriile sale critici. Există totuși un decalaj excesiv în, între situații extrem de dureroase, în care chiar este nevoie disperată de acordarea de fonduri din IGF, în, și apoi procesarea fondurilor și acordarea plăților. Și ne facem uh, griji cu privire la aceste întârzieri. Și uh, când ne confruntăm cu aceste critici, uh, poate trebuie să dăm uh, cuvântul comisiei, pentru că aceasta să facă câteva observații încurajatoare. Doamnă director general? Yes, thank you very much. Indeed, I was... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu aveam de gând să intervin, dar având în vedere că toată lumea s-a referit la întârzieri, este nevoie să clarific trei chestiuni odată. După cum știți, au fost impuse noi reguli care reduc um, timpul de luare de decizie în cadrul acestor proiecte. În cadrul noilor proiecte, în cazul noilor proiecte, decizia se va lua în patru luni. În cazul din România, acesta a intrat uh, sub um, vechile reguli și de aceea s-au produs uh, întârzierile și uh, dificultatea a fost legată de crearea acelei cooperative. Trebuia să verificăm că proiectul uh, era viabil, că există cerere pentru acele bunuri și că uh, persoanele erau dispuse să participe. Deci aceasta este explicația întârzierii în acel caz. A doua observație. Cazul din Spania. Probabil acolo s-a produs o neînțelegere, pentru că solicitarea s-a făcut în februarie 2000 13, deci întârzierea nu este foarte mare. Apoi, a treia observație. Odată ce sunt de acord cele două autorități bugetare, există un interval de două săptămâni pentru ca Comisia să uh, uh, facă plata. Deci îl susțin pe domnul președinte care a spus că trebuie ca Parlamentul să ia o decizie cât se poate de repede pentru ca uh, plățile să poată fi executate cât de repede. Voilà președintele. Da, ați aruncat mingea în terenul nostru. Uh, cu siguranță trebuie să găsim uh, modalități uh, pentru a um, eficientiza lucrurile, pentru a face ca procedurile să fie mai rapide. În, această, în aceste situații extrem de dureroase, trebuie să găsim o metodă de a accelera procesul de decizie pentru ca plățile să fie efectuate cât mai repede. Bun. Am terminat cu aceste rapoarte referitoare la mobilizare. A fost rapoartele la globalizare și am ajuns la voturi. Raportorii sunt Gerard Depre și doamna Holmeier. Doresc să uh, doresc să se întreb dacă vor să prezinte pe scurt rapoartele înainte de a trece la vot. Pentru că unii dintre colegii noștri au spus că vor veni la 12 și 10. Deci, domnule Dupre, aveți cuvântul. Domnule președinte, cred că putem să votăm, să trecem direct la vot dacă nu există obiecții din partea colegilor. Doar dacă nu există obiecții, repet. Putem să, să trecem la vot imediat. Doamna Holmeier. Y a-t-il des objections de votre part? Aveți ceva împotrivă? Vous allez pouvoir parler pendant 10 minutes l'un et l'autre. Puteți, aveți 10 minute la dispoziție, deci puteți să spuneți. Foarte pe scurt, în ceea ce privește cele trei transferuri, oricum nu vreau să spun uh, prea multe în ceea ce privește autoritatea pentru protecția datelor are nevoie de un transfer, nu e deloc complicat. E vorba de transformarea unui post permanent într-un post contractual atât a timp cât uh, Autoritatea pentru Protecția Datelor are nevoie de acest lucru. Nu pune o, nicio problemă. Al doilea lucru, uh, COR, e vorba de un post care vizează personalul COR, ca acest personal să poată avea acces la creșă. E o situație obișnuită pentru personalul uh, COR aceștia pot folosi facilitățile de tip creș ale celorlaltor instituții și în acest sens le alocăm fondurile disponibile și pentru celelalte instituții. Ehm, e vorba doar de o sumă de 62.000 de euro. A treia sumă, a treilea transfer vizează Comitetul Regiunilor. Între timp, uh, S-a schimbat compoziția grupurilor politice, iată de ce această modificare trebuie să se reflecte și în posturi. De altfel, lucru pe care noi l-am solicitat și în ultimele decizii luate de Comisia pentru Bugete. Mulțumesc. Voi da acum cuvântul domnului Depre Foarte pe scurt, am primit câteva solicitări de transfer. Unele pot fi votate mai târziu, este vorba despre propunerile 12, 13, 14 și 15 și 16, pe care le putem amâna. Vă pot prezenta ce poate fi supus votului astăzi. Cererea 11, cererea de credit 11, care Uh, se referă la o reechilibrare pentru anul 2014 a cheltuielilor administrative descentralizate. Deci aici uh, este, revine responsabilitatea Comisiei. Transferul 18. Este vorba despre un avans pentru anul 2015 pentru Consiliul din, din septembrie 2015 2014, îmi cer scuze. Trebuie să spun că acest consiliu va fi finanțat prin contribuțiile băncilor. În ceea ce privește transferul 19, temeiul juridic pentru Orizont 2020 a fost adaptat pentru decem din decembrie 2014 pentru, pentru sfârșitul anului acestuia, îmi cer scuze. Trebuie să ținem cont de repartizarea bugetară adoptată pe temeiul juridic din decembrie 2013. Transferul 20 este vorba despre un transfer care trebuie să um, revină Serbiei și Muntenegrului ca, pentru ca aceste țări să se folosească de creditele de angajament disponibile în cadrul instrumentului de preaderare 2. Deci trebuie îmbunătățită gestiunea în finanțarea acestui tip de programe. Ă, transferul 21 nu pune probleme, este vorba de 50 de milioane de euro din ă, rezerva de ajutor de urgență pentru ajutor umanitar pentru Siria. 22. Transferul a 150 de milioane pentru Siria și țările vecine, iar ajutor umanitar este Uh, vorba despre preluarea uh, refugiaților sirieni în țările vecine. 12 uh, și 7 minute pe ceasul meu, domnul președinte. Președintele, mulțumesc. Există observații sau întrebări? 5 pour... Euh, Mai avem 5 minute pentru dezbatere. Dacă o să avem o dezbatere, dacă nu sunt întrebări, credeți că putem trece acum la vot? Grăbind puțin întregul mers? Iată problema inerției sistemului, ne tot plângem de ea și noi avem acum posibilitatea să mergem mai repede. Haideți, eventual, să votăm în bloc deciziile 11, 18, 19, 21 și 28 prezentate de și 29 prezentate de domnul Depre. Cine este pentru? Mâna sus, vă rog. Mulțumesc. Împotrivă? Se opune cineva? Nu. Abțineri? Do- două abțineri. Bine. Cerem la Trecem la celelalte secțiuni al prezentat de doamna Holmeier pentru Comitetul Regiunilor. Transferul 1 2014. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Nimeni? Abțineri? o abținere. Se adoptă atunci Supervizorul european pentru protecția datelor, transferul 1, cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, nimeni, abțineri, două abțineri. Și ultima decizie pentru Comitetul Regiunilor, cererea de modificare 2014, plan de constituire, pentru, mulțumesc, împotrivă, nimeni, abțineri, două abțineri. Eh bien, nous en avons terminé avec... Iată, am epuizat punctele de pe ordinea de zi. Uh, diverse. Dorește cineva să adauge ceva? Nu. Suspendăm ședința atunci și reluăm la ora 3. O să avem aici Troica Agențiilor Decentralizate. Ședința este suspendată. Vă mulțumesc!